Conform articolul 137 al alineatul 2 din regulament, am primit din partea Comisiei ENVI solicitarea de aviz al uh, Comitetului Economic și Social în ceea ce privește legislația de mediu în UE, în acele domenii în care există carențe majore în ceea ce privește calitatea apei, a aerului și a deșeurile. Dacă în 24 de ore un număr de grupuri sau de deputați care constituie pragul minim nu, face o, nu, nu înaintează o obiecție, cererea e adoptată. În caz contrar, va fi supusă la vot.